Good morning, dear colleagues. Let's start our meeting. Mulțumim. Bună ziua, dragi colegi. Haideți să începem ședința noastră. O să vorbesc în lituaniană. Taigi, perinam prie mūsų uh, darbotvarkės. Pirmas darbotvarkės. Așadar, putem trece la primul punct de pe ordinea de zi. Avem în primul rând adoptarea acesteia. Putem să aprobăm această agenda, această ordine de zi? Văd că nu. Sunt obiecții, deci putem continua. O să trec la anunțurile președintelui. Am unul singur. Vreau să vă informez cu privire la modificările aduse ordinii de zi. Punctul 9 va fi deplasat. Va fi discutat înainte de sesiunea de vot. Apoi, punctul 3 avem de face cu un raport cu privire la lupta împotriva traficului cu ființe umane în relațiile externe ale Uniunii Europene. Nu vom avea dezbateri la acest punct, ci am să vă aduc câteva informații cu privire la calendar. Proiectul de raport uh, se va introduce pe 23 martie, săptămâna viitoare. Termenul de depunere a amendamentelor este 29 martie, la ora 6 seara, iar votul în comisia noastră va avea loc 18-19 aprilie, în timp ce votul de la AFET va avea loc pe 23-24 mai. Apoi vom avea o, un vot în plenara din iulie. Cam asta ar fi la punctul 3. Mergem mai departe la punctul 4 de pe ordinea de zi. Este vorba de bugetul pe 2017, mandatul pentru 3 loc. Raportor aici este domnul Jens Geier de la Comisia de Bugete. Dumnealui a venit și pe la noi, știu că va veni și la celelalte comisii pentru a vedea care sunt prioritățile fiecăreia, bineînțeles și ale noastre, și va încerca să țină cont de prioritățile noastre, să le includă într-o poziție generală. Aș dori să-i mulțumesc uh, raportorului pentru că a venit uh, la comisia noastră. Vom avea un schimb uh, de opinie. Am să cuvântul domnului Jens Geier. Ähm, mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru uh, invitația de a veni astăzi des Europäischen Parlaments mit dem Mă auziți? Auziți interpretarea? Ah, <laughs> Na, ich bin hier oben. <laughs> ähm, ja, also ich fange heute. Așadar, astăzi încep uh, runda vizitelor la comisii cu Comisia uh, FEM și, într-adevăr, uh, Uh, vom uh, avea destul de mult de lucru și rămân uh, doar puțin pentru că avem am multe discuții și cu celelalte comisii. Dragi colegi, avem în față niște negocieri bugetare foarte interesante, pentru că trăim vremuri în care Uniunea Europeană se confruntă cu situații foarte dificile. Noi, în Germania, spunem întotdeauna că politica bugetară, mă rog, bugetul uh, este o politică care se câștigă pe cifre, dar uh, noi aici, pe de o parte, facem legislație și, pe de altă parte, avem niște obiective politice pe care vrem să le susținem cu fonduri, cu bani. Și în momentul de față, întreaga Europa vorbește despre criza migrației și criza migrației, din păcate, Uh, devine tot mai mare în loc să scadă. Și modul în care a fost utilizat bugetul, modul în care a fost afectat bugetul până acum uh, de această criză a fost uh, destul de însemnat. 5 miliarde de euro au fost mobilizați în categoria 3, politica internă și 4, politica externă, în anul trecut pentru a combate sau pentru a reduce efectele acestei, uh, cauzele acestei crize. Ne găsim într-o situație pe care o cunoaștem cu toții, de la știri care se înrăutățește pe zi ce trece. Uh, armistițiul din Siria ne dă o, un licăr de speranță, totuși. Însă nu trebuie să ne îndoim de faptul că efectele bugetare și eforturile de la buget nu vor deveni mai mici și Consiliul um, ne prezintă directivele sale care sunt copy-paste exact aceleași ca și anul trecut, deci nu au făcut decât modificări absolut minore la uh, propunerile bugetare uh, pentru anul 2016 și propun aceleași lucruri ca și anul trecut, ca și în ceilalți ani, și anume, în momentul de față, cadrul financiar multianual este uh, privit uh, ca ceva care este bătut în cuie, care nu trebuie să fie atins. Și acest prag este mult uh, prea scăzut dacă vrem să facem față provocărilor uh, politice și ale realităților din ziua de azi. În al doilea rând, argumentarea spune că în Uh, în pragul pe care îl avem în cadrul financiar multianual, e nevoie de niște marje de flexibilitate pentru a putea reacționa la situațiile neprevăzute. Mă întreb uh, ce poate să fie situație neprevăzută în uh, aceste vremuri. Poate să fie vorba despre orice. Nimeni nu are un glob de cristal în care să vadă ce se va, ce se va întâmpla în 2017. Însă, dacă vedem faptul că în bugetul 2016 aceste marje au fost utilizate deja complet. Um, ieri deja am discutat despre primul uh, buget rectificativ pentru anul 2016. Încă nu a fost adoptat, dar a fost deja um, discutat, ceea ce înseamnă că, în primul rând, se pun la dispoziție 100 de milioane de euro pentru a gestiona situația la granița dintre Grecia și fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, personal uh, suplimentar pentru uh, combaterea terorismului la Europol. Deci, bugetul 2016 este deja epuizat până la margini prin urmare, are deja nevoie de uh, primul buget rectificativ, dar Consiliul se comportă ca și cum totul ar fi absolut normal și putem să mergem înainte, în 2017, să lucrăm exact ca și până acum, ceea ce înseamnă că cadrul financiar multianual trebuie să rămână neatins și așa mergem înainte. Asta este situația. Și de aceea vă prezint lucrurile, pentru că comisia dumneavoastră se ocupă în primul rând cu programe care intră la categoria a treia, politica internă și aceste fonduri vor fi afectate, fie că e vorba de DAFNE, fie că e vorba de programele cu care lucrați, fie că e vorba de Agenția pentru Egalitatea de Gen. Și acest lucru uh, vi-l spun pentru că obiectivele politice ale comisiei dumneavoastră sunt importante pentru mine. Săptămâna trecută la Strasburg uh, uh, am scris în orientări că îmi doresc din partea comisiei uh, uh, o orientare foarte clară a bugetului um, către politica egalității de gen. Pentru că e important să existe posibilități în acest uh, buget care este deja destul de restrâns. Și de aceea eu vin în vizită la toate comisiile, nu doar pentru a discuta care sunt dorințele colegilor din diversele comisii, ci și pentru a uh, spune foarte clar că probabil că nu voi putea să îndeplinesc toate dorințele din toate comisiile Parlamentului European, ci va trebui să ne focalizăm asupra priorităților. Dar, uh, într-adevăr, egalitatea de gen și integrarea dimensiunii de gen trebuie să fie o axă transversală a politicilor. Așadar, vorbeam despre prioritizare. Da, putem să facem acest lucru. Uh, ministrului de finanțe care îi reprezenta președinția ieri la ședință, i-am pus o întrebare. Bun, ce să prioritizăm? Nu mai sunt valabile obiectivele Europa 2020? Nu mai vrem să combatem sărăcia? Nu, sigur că vrem să continuăm să combatem sărăcia. Și în uh, orientările pe care le-am decis săptămâna trecută, am spus că vrem să combatem în mod expres uh, sărăcia în rândul copiilor Sigur că trebuie în continuare să facem ceva pentru a crea locuri de muncă, pentru a avea creștere în Uniunea Europeană. Sigur că ne dorim în continuare ca Fondul European pentru Investiții Strategice, EFSI, să fie pe deplin funcțional și pentru acest lucru e nevoie de încă câteva miliarde de euro care să uh, constituie garanții pentru acest fond. Și sigur că trebuie să facem tot ce putem uh, pentru a combate cauzele migrației, pentru a îmbunătăți situația din taberele de refugiați, uh, inclusiv uh, situația celor mai vulnerabili refugiați, uh, care sunt femeile și copiii, și a căror, a căror situație trebuie să se îmbunătățească și sigur că vrem să facem tot ce putem pentru ca șomajul în rândul tinerilor în Uniunea Europeană, care este foarte apăsător, să scadă. Și Consiliul sigur că nu poate să se aștepte din partea noastră să ne neglijăm prioritățile pe care le-am fixat. Și uh, sigur că uh, Consiliul uh, se divide întotdeauna în prietenii coeziunii, prietenii agriculturii și prietenii reducerilor. Sunt trei grupări în Consiliu, așa îi numesc eu, și uh, mă întreb oare cum se va finanța Uniunea Europeană cu aceste trei grupări care au interese atât de diferite. Acum, sigur că președinția uh, Consiliului uh, trebuie să vedem care va fi abordarea președinției, în primul rând. În a doua jumătate a acestui an, uh, Slovacia va prelua președinția, trebuie să vedem cum se va prefigura situația. După alegerile uh, recente, lucrurile nu sunt clare și sigur că depinde și de măiestria negocierilor președinției uh, în ce măsură se va ajunge la un consens. Eu cred că bugetul nu poate să fie redus față de cel din anul trecut și acesta deja a folosit uh, foarte mult din uh, limitele CFM. Deci avem în continuare nevoie de niște marjă de flexibilitate și trebuie să avem uh, niște condiții cadru, pentru că e clar că în, în anul acesta vom avea nevoie să putem utiliza mai multe fonduri din uh, uh, rezerva de urgență, pentru că, pe de altă parte, banii din rezerva de urgență trebuie apoi completați înapoi. Uh, deci uh, de undeva trebuie făcute niște economii la un moment dat. Aceasta ar fi situația în general și acum aștept cu nerăbdare comentariile și ideile dumneavoastră. Ačiū, gerbiam pranešėjui. Tur pradėsim. Mulțumesc foarte mult. Putem începe acum discuțiile. Am să dau întâi uh, cuvântul meu, uh, Angela. Ceea ce este referitor la buget și faptul că trebuie să prioritizăm obiectivele noastre în cadrul fiecărei comisii, iar uh, noi, în cadrul Comisiei FAM, uh, uh, am făcut o prioritizare privind bugetul 2017 pe mai multe domenii prioritare principale. Un prim domeniu ar fi utilizarea consistentă a bugetului pentru egalitatea de gen în toate etapele procedurii bugetare, ca urmare a faptului că Parlamentul, Consiliul și Comisia au convenit într-o declarație comună în noiembrie 2013 ca procedurile bugetare anuale să, se integ să integreze elemente sensibile de gen, iar componența din bugetul Uniunii Europene dedicată egalității de gen ar trebui să fie luată în calcul în toate etapele de planificare și execuție a bugetului, ținând seama de impactul uh, eventual diferit al diferitelor linii bugetare cu privire la femei și bărbați. Un al doilea domeniu se referă la utilizarea fondurilor structurale și a fondurilor de investiții în scopul de a promova educația de bună calitate, de a sprijini antreprenoriatul dar și crearea de locuri de muncă pentru femei și fete. În acest sens, consider că ar trebui să fie alocate resurse suficiente prin liniile bugetare, ceea ce ar permite o creștere a oportunităților de angajare pentru femei și fete, de exemplu, măsuri finanțate din Fondul Social European care să ajute femeile să întoarcă la muncă după maternitate sau după concediul de creștere al copilului. De asemenea, consider că o atenție deosebită trebuie acordată măsurilor de sprijin pentru femeile care trăiesc în zonele rurale. Femeile sunt mult mai expuse în comparație cu bărbații în riscul de sărăcie, lucru deja menționat de către raportor. Pentru a contribui la combaterea sărăciei femeilor cu copii, consider că este necesar să se creeze posibilități pentru ca ele să-și găsească locuri de muncă. Prin urmare, propun crearea unei linii specifice în bugetul Uniunii Europene, în cadrul Fondului de Dezvoltare Regională, pentru a finanța printr-un mecanism de cofinanțare stimulente pentru domenii specifice, în cazul în care există o lipsă de facilități de îngrijire a copiilor și în cazul în care rata de ocupare a femeilor este extrem de scăzută. De asemenea, ar trebui planificate proiecte și măsuri pentru a atenua situația femeilor din uh, comunitățile defavorizate social sau a celor excluse. În timp ce una din prioritățile Parlamentului European este lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor, consider că prin adăugarea de noi angajamente în cadrul inițiativei de ocupare a forței de muncă uh, pentru tineret este foarte importantă. Totodată este important să se utilizeze aceste resurse și prin prisma respectării egalității de gen, acordând o, o atenție deosebită situației fetelor și femeilor tinere. Un alt domeniu se referă la păstrarea de fonduri suficiente pentru programul DAFNE, lucru de altfel menționat, și vreau să spun că în perioada de programare 2014 2020, DAFNE nu este un program separat, doar unul dintre obiectivele specifice ale programului, făcând referire la drepturi, egalitate și cetățenie. Din această cauză, fondurile alocate programului pot varia, deoarece există posibilitatea de a muta resursele financiare neutilizate de la un obiectiv specific la altul. Consider că, pentru Comisia FAM, este important să se acorde în continuare sprijin financiar suficient pentru acest program de mare succes, care trebuie să beneficieze de o finanțare sporită. De exemplu, pentru acest an este planificat să se cheltuiască un pic mai mult de 14 milioane de euro pe obiectiv, ceea ce reprezintă o ușoară creștere în comparație cu resursele planificate în 2014 și 2015. Pe de altă parte, atunci când programul DAFNE a avut o linie bugetară separată, creditele bugetare au fost de 18 milioane în angajamente în 2013 și 2012 și 19,5 sau peste, și peste 20 de milioane în 2011. Este la fel de important să se păstreze numele DAFNE în toate informările publice pentru a păstra profilul programului. În același timp, pe fondul crizei migrației actuale, programul DAFNE ar trebui să protejeze femeile refugiate și ca atare, cred că bugetul ar trebui să fie mărit în mod corespunzător. Un alt domeniu se referă la acțiuni bugetare pentru femeile refugiate și solicitante de azil. În rezoluția recentă din 8 martie 2016 cu privire la situația femeilor refugiate, și a celor solicitante de azil în Uniunea Europeană, Parlamentul solicită mai multe măsuri bugetare cu privire la perspectiva de gen în criza migrației curente. Acțiunile solicitate sunt creșterea finanțării prin includerea evaluării modului de aplicare a programelor DAFNE și Odiseus cu scopul de a permite analizarea modului de adaptare a acestor programe la situația actuală în scopul de a proteja femeile refugiate. Finanțarea și alte resurse disponibile pentru societatea civilă și organizațiile pentru drepturile omului care oferă asistență, promovarea incluziunii și care să monitorizeze situația refugiaților și a solicitanților de azil în Uniunea Europeană, în special în ceea ce privește abordarea barierelor și a vulnerabilității cu care se confruntă femeile și fetele de asemenea utilizarea fondurilor structurale și de investiții, în plus față de fondul destinat problematicii migrației, azilului și de integrare, pentru a promova integrarea refugiaților pe piața forței de muncă, cu un accent special asupra îngrijirii copiilor. Un uh, alt domeniu este cel referitor la Institutul European pentru Egalitate de Gen. Parlamentul European a solicitat de mai multe ori în rezoluțiile sale crearea Observatorului European privind violența de gen în cadrul Institutului European pentru Egalitatea de Gen. Cu privire la acest lucru, consider că ar trebui alocate Institutului resurse financiare și umane suplimentare pentru a-și putea îndeplini acest rol. Sunt câteva din obiectivele pe care noi le vedem uh, reliefate în bugetul pe 2017. Sunt convinsă că și colegele mele vor veni cu noi propuneri și noi considerăm că chiar dacă sunt probleme în ceea ce privește bugetul, uh, ceea ce solicită uh, Comisia FAM nu trebuie neglijat și trebuie să regăsească în bugetul pe 2017. Vă mulțumesc. Uh, thank you, Mrs. Dancila, and now I'll... Uh, mulțumesc, doamna Dancila, și acum Ana. Adică, mulțumesc foarte mult. Am ascultat cu mare atenție ce s-a spus aici despre buget. Acum, nu, să nu las personal, dar sunt foarte preocupată. Pentru că, pe de o parte, spuneți că, bun, nu o să putem îndeplini toate dorințele cetățenilor și, pe de altă parte, spuneți că e foarte important să existe um, includerea perspectivei de gen și să se, să se implementeze tot ce ține de egalitatea de gen. Deci sunt preocupată pentru că văd cum uh, prioritizează Comisia chestiunile sociale și ce face Comisia în ceea ce privește egalitatea, în sensul că nu vine cu o strategie um, Um, pentru egalitate de gen se rezumă doar la un document de lucru. Observăm că bugetul este foarte vulnerabil, foarte expus la ceea ce se întâmplă în, um, în lume, mai ales criza refugiaților. Deci există un uh, risc um, ca situația să se înrăutățească. Toată lumea știe că noi nu suntem o comisie mm, legislativă, noi suntem uh, aici de mai mulți ani pentru ca aceste chestiuni legate de egalitate să fie incluse pe orice resurse pentru a sprijini aceste demersuri. Și sunt foarte îngrijorată când văd um, că s-ar putea de fapt să batem pasul pe dacă nu să dăm înapoi. Bun, înțeleg că trebuie să fie puși bani deoparte pentru criza refugiaților și așa mai departe, dar uh, ce se va întâmpla cu o chestiune care chiar vizează drepturile femeilor și nu mă refer doar la egalitate în sine, ci e vorba și de drepturile copiilor, pentru că de obicei femeile sunt cele care se ocupă de copii și chiar și dumneavoastră ați menționat sărăcia în rândul copiilor ca exemplu. Sunt multe obiective pe care um, trebuie să le îndeplinim. Avem obiectivele pentru 2030 și avem o răspundere mare față de acestea, dar știu pe de altă parte că la Consiliu, deși s-au discutat uh, chestiuni legate de tratatul de la Lisabona, toată lumea spune, bun, uh, ce bine că avem tratatul, dar până la urmă nu avem resursele pentru a sprijini aceste demersuri. Poate că ar trebui să ne gândim să alocăm altfel bugetul, să ne uităm la um, zonele unde se alocă foarte mulți bani în acest moment și să realocăm de acolo către alte zone, pentru că nu văd a, în perioada aceasta posibilitatea ca statele să vină cu mai mulți bani la buget. În plus, sunt perfect convinsă că în chestiunile de egalitate între bărbați și femei, dar în general, Um, sunt um, chestiuni care țin de minorități care până la urmă vor avea de suferit pentru că până la urmă piața este cea care contează cel mai mult. Mulțumesc, acum nu am Mulțumesc. Mă bucur să te văd, Jens, aici, uh, nu doar la Comisia de Buget, unde ne vedem de obicei. Să mă refer și eu la câteva chestiuni care au fost deja menționate și să mai adaug un alt subiect și anume, când vorbim despre investiții pentru locuri de muncă și creștere, adesea se omit investițiile în infrastructura socială, care chiar face parte din dezvoltarea agendei privind locurile de muncă și creșterea, dar poate că ar fi vorba să ne aplicăm mai multe chestiuni de investiții în îngrijire pentru copii, care se leagă și de ce spuneai de sărăcia în rândul copiilor. Deci, cred că aici ar trebui să, să punem un accent mai mare. Apoi, s-a mai menționat și e foarte important, sprijinul pentru programul DAFNE, pentru că în astfel de vremuri de austeritate, în statele membre, dintr-o dată, protecția femeilor expuse riscului de violență domestică, de exemplu, devine o chestiune mai degrabă opțională, nu absolut necesară și cred că uh, dezvoltarea unor astfel de programe este pur și simplu de neprețuit, mai ales um, în care și logică economică, până la urmă, e justificat și economic. Încă un lucru care ar trebui consolidat, mai ales dacă ne uităm la situația aceasta a refugiaților, este esențial să tratăm în mod explicit situația femeilor și copiilor refugiați să ne, să ne asigurăm că vor fi programe țintite pe aceste categorii, să ne asigurăm că femeile acelea sunt sprijinite și incluse, mai ales în societățile gazdă. Și în sfârșit, știți că este un subiect care apare mereu în discuție despre buget. Este vorba de modul în care se măsoară rezultatele uh, bugetului, modul în care se um, evaluează performanțele bugetare și faptul că e important în acest context să existe o finanțare, o alocare a bugetului pentru egalitate de gen. Deci să ne asigurăm că bugetul chiar ajunge la peste 50% din populație și că se măsoară, se vadă ce rezultate are alocarea bugetară în rândul femeilor. Mulțumesc! Uh, ačiū, ponia Mudė, uh, ir dabar norėčiau. Mulțumesc foarte mult. Da, acum cuvântul din nou domnul raportor, domnul Gaia. Ja, herzlichen Dank. Ähm, mulțumesc, vă mulțumesc pentru toate contribuțiile. Vreau să mă limitez la trei chestiuni. Uh, Ana Head, nici eu nu am uh, pierdut speranța că statele membre totuși vor lăsa să curgă mai multe fonduri în acest uh, buget. și faptul că am spus că pragul este mult prea scăzut, pragul bugetar uh, este mult prea scăzut pentru a putea face față tuturor provocărilor și pentru a putea atinge toate obiectivele, am spus deja la început, în plenul Parlamentului European uh, sau în discuțiile cu Consiliul, nu există nici o discuție în care să nu spun acest lucru. Și avem argumente bune, în mod clar. Nu degeaba Uh, am făcut trimitere la această divizare în cele trei grupări uh, ale Consiliului în introducerea mea. Pentru că statele membre, în funcție de deschiderea lor uh, față de finanțele europene și în funcție de capacitatea lor, sigur că au o atitudine mai mult sau mai puțin prietenoasă față de dorințele noastre, față de cererile noastre și guvernele țărilor din care venim noi doi, Ana, nu a, sunt printre cele care ă, doresc să intre mai mulți bani în bugetul ă, Parlamentului European. Din păcate, nu putem schimba lucrurile nici în Parlamentul European și nici la noi acasă. Însă, dacă vrem să vedem, să găsim o soluție la această situație, cum putem să obținem mai mulți bani, atunci, dacă și nu reușim să găsim Uh, cumva mai mulți bani, atunci trebuie să vedem cum îi folosim mai eficient pe cei pe care îi avem. Și atunci, sigur că nu înseamnă deloc că egalitatea de gen și uh, femeile trebuie să rămână undeva pe din afară, pentru că eu cred că avem o majoritate stabilă pentru aceste obiective în Parlament. Și în trecut uh, am exprimat deja de mai multe ori toate cât de importante sunt aceste aspecte și în continuare vom susține acest lucru în buget. Eu cred că uh, Daphne ar trebui să, fie, să primească un accent suplimentar în uh, categoria 3 a bugetului, pentru că oricum programul uh, este uh, finanțat uh, într-un mod foarte economicos, aș spune ironic, uh, deci deja resursele sunt destul de reduse și e clar că ar fi nevoie de și ar merita uh, o creștere a fondurilor. Deci cu mare drag susțin acest punct. Pe de altă parte, spre deosebire de uh, ceea ce a spus uh, doamna raportor, uh, nu aș dori să folosesc programul DAFNE pentru îmbunătățirea situației femeilor refugiați, ci mai degrabă cred că ar trebui să fie direcționate fondurile în așa fel încât femeile refugiate să poată profita de pe urma lor. Pentru că DAFNE este un program care e atât de uh, modest uh, finanțat încât nu cred că poate fi folosit în acest sens. Deci eu aș întoarce lucrurile și aș spune că mai degrabă în categoriile 3 și 4 ar trebui să existe niște fonduri care să stea la dispoziție pentru uh, îmbunătățirea situației femeilor uh, refugiate. Sunt uh, de acord uh, întru totul cu orientarea obiectivelor politice și aș dori să atrag atenția asupra faptului că punctele pe care le menționați uh, dumneavoastră își regăsesc, uh, se, se fundamentează în temeiul juridic al fondurilor. De exemplu, în Fondul pentru Dezvoltare Regională, deja și în fondul de dezvoltare regională și în fondurile sociale deja există um, direcții de finanțare pentru îmbunătățirea situației femeilor și sigur că depinde foarte mult de statele membre în ce măsură aceste fonduri chiar ajung la femeile de, din fiecare țară. Și în încheiere, eu cred că ar fi important să nu uităm uh, un lucru. Săptămâna trecută a existat o cerere, un amendament care, din punctul meu de vedere, a contribuit la împiedicarea creșterii fondurilor în bugetul acesta. Amendamentul 21 uh, prin care se spune că pactul de stabilitate trebuie astfel folosit încât um, statele membre să nu poată să folosească contribuțiile la buget, uh, să nu fie uh, calculate în deficitul uh, bugetar astfel încât uh, se poate contribui la uh, bugetul european fără să fie afectată îndeplinirea criteriilor de la Maastricht. Uh, din păcate, acest amendament a fost pierdut la o diferență de șase voturi. Deci cei care nu au reușit uh, să respingă acest uh, uh, amendament al creștin-democraților, eu cred că au greșit, dar asta este democrația. Și cred că asta nu ar trebui să ne împiedice să facem eforturi ca bugetul european să fie mai performant și eu am să fac tot ce pot astfel încât să avem o șansă suplimentară de a primi mai mulți bani la bugetul european pentru a putea să-i folosim și în interesul dumneavoastră. Și am să mă opresc aici. Mulțumesc. Uh, ačiū uh, până prăneșeiu. Mulțumesc foarte mult. mulțumim pentru intervenție și pentru faptul că ați participat la discuția noastră și sperăm că avizul pe care îl vom formula noi cu privire la chestiuni legate de egalitatea între bărbați și femei vor fi luate în considerare, vor fi luate în considerare așa cum trebuie. Acum uh, vom avea prezentarea avizului la reuniunea din 18-19 aprilie. Termenul de depunere a amendamentelor este 28 aprilie la ora prânzului, iar votarea va avea loc uh, pe 13-14 iunie. Încă o dată mulțumim pentru participare. Următorul nostru punct de pe ordinea de zi este cel care se referă la activitățile, impactul și valoarea adăugată a Fondului um, European de Ajustare la Globalizare pe perioada 2007-2014. Comisia noastră trebuie să vină cu aviz. Eu sunt raportoare, așa că am să vă um, prezint acum acest uh, dosar. Am încercat în avizul acesta să menționez să fac o trecere în revistă a impactului activității și valoarea adăugată a acestui fond de ajustare la globalizare pe perioada pe care am menționat-o, 2007-2014, și m-am concentrat pe următoarele aspecte. În primul rând, beneficiarii acestui fond uh, erau în proporție de 33% femei, și 67% bărbați. Această despre raport inegal a depins de asemenea și de sector și dacă era vorba de un sector care în mod tradițional era dominat de bărbați sau de către femei. Și deci, deși industriile textile, de exemplu, um, manufacturile au avut sprijin foarte mare din partea acestui fond um, pentru că au fost foarte afectate de criză, Um, alte sectoare dominate de bărbați au, au avut de suferit și mai mult, de exemplu cea uh, industria automobilelor, uh, metalurgică, uh, um, um, construcțiile. Încă un lucru. Femeile au avut uh, rate de reangajare uh, Um, destul de mari, mai mari față de bărbați um, și după aceea au avut de-a face cu o perioadă de stabilizare mai, mai mare. Dar ele au fost mai mult împovorate de obligațiile legate de familie, n-au avut cu cine să-și lase copii, nu și-au putut permite îngrijiri, servicii de îngrijire ale copiilor sau au trebuit să se ocupe de alți membri ai familiei. De obicei, uh, aceste femei uh, n-au avut și alte surse de venit și um, faptul că ocuparea a avut caracter mai degrabă temporar a afectat cu precădere femeile. De asemenea, s-a constatat uh, lipsa destul de acută la anumite state membre a îngrijirilor pentru copii. De aceea, de aceea este important să facem apel la statele membre să consolideze uh, dispozițiile regulamentului uh, care vizează în acest moment alocațiile pentru persoanele care se ocupă de îngrijirea altora, pentru a sprijini mai bine femeile care au astfel de sarcini. De asemenea, un lucru asupra căruia aș vrea să atrag atenția este faptul că facem un apel de a aplica măsuri de creare de locuri de muncă în zonele rurale pentru a pentru ca bărbații și femeile care caută de lucru să nu trebuiască să-și părăsească căminele, casele, lăsând în spate copiii. Acest lucru este foarte important, în special pentru lucrătoare. Apoi, de asemenea, au mai fost uh, constrângeri legate de faptul că um, sunt situații în care copiii trebuiau să meargă la um, școli speciale, ceea ce împiedică, de exemplu, mai multe femei să uh, își caute loc de muncă în alte parte. Apoi, sprijinul uh, din partea acestui fond pentru persoanele uh, Um, care lucrează pe cont propriu a fost uh, foarte redus. De, de aceea ar trebui să se modifice dispozițiile din acest uh, uh, fond pentru a um, um, încuraja antreprenoriatul, mai ales în rândul femeilor. Și, în sfârșit, vorbind despre valoarea adăugată și despre impactul acestui fond de ajustare la globalizare în general, aș vrea să ne concentrăm pe faptul că, bun, acest fond, într-adevăr, a avut o, o contribuție pozitivă, tratând chestiuni sociale și de piața muncii, sporind coeziunea socială și permițând găsirea de locuri de muncă și atunci uh, contribuind la sporirea veniturilor uh, familiale, la păstrarea oamenilor în căutare de locuri de muncă și atenuând efectele negative ale uh, șomajului. În plus, locurile de muncă care sunt create cu sprijin din partea acestui fond ajută de asemenea la mobilitatea transfrontalieră pentru că um, uneori um, emigrarea um, în căutarea de locuri de muncă poate să ducă la locuri de, um, de muncă, dar aceste efecte au fost atenuate din mod acest fond. Cam acestea sunt uh, punctele principale ale acestui um, raport. Aștept cu interes contribuția dumneavoastră, dragi colegi, și cred că acum putem să uh, lansăm uh, discuția. Maria Arena. Merci beaucoup pour... Mulțumesc foarte mult pentru raportul pe care l-ați prezentat. Cred că este uh, complet și uh, uh ne permite să avem o perspectivă de gen, o, modul în care a fost folosit uh, acest fond. Chiar conține această perspectivă. Bun, fondul în sine, modul în care a fost conceput, nu, nu include acest, astfel de uh, aceste um, separă, dar cred că în raportul tău ai reușit să identifici foarte bine aceste chestiuni. Cred că foarte bine ai identificat și sectoarele um, vizate. Când um, e vorba de sectoare care au fost uh, afectate din cauza crizei, din cauza globalizării, acestea într-adevăr sunt uh, cu precădere cele dominate de mm, bărbați. Se vorbește mult acum despre mm, capacitatea de producție a Chinei, care va avea repercusiuni și în Europa și se vede că în statele membre se fac mobilizări foarte mari pe un anumit sector, cel siderurgic, care este cu precădere masculin, în schimb în altele se constată dumping social și de mediu în China, dar care nu sunt luate în considerare în statele noastre membre și nici măcar de către sindicate uneori. Cred că este foarte important să facem o sensibilizare în rândul sindicatelor la această problemă a genului și să nu se acorde prioritate tot timpul um, sectoarelor care sunt cu precădere masculine, să avem o abordare mai largă. Cred că acest lucru ar putea să fie mai bine tratat în statele membre și poate, așa cum ai spus și tu, în felul acesta s-ar sprijini și sectoare cum ar fi cel al textilor, unde au fost iarăși uh, uh foarte multe concedieri, au fost de structură, dar nu a primit la fel de mult sprijin din partea uh, acestui fond. Deci trebuie ca statele membre să fie sensibilizate la aceste chestiuni de gen când uh, fac cereri în acest sens. Apoi trebuie să se adapteze modul în care funcționează acest mm, fond. În felul acesta s-a permis ca uh, publicul țintă um, să includă și uh, tinerii din regiunile afectate de restructurări. Și vedem că, din păcate, în propunerile care se fac, când e vorba de restructurarea unui sector masculin, publicul vizat pentru a a forma tinerii din regiune este tot un public masculin. Deci poate că, bun, am putea să intervenim aici. E adevărat că sunt sectoare cu predominant masculine, dar când um, a trebuit să, când um, să se facă formarea, atunci abordarea să se facă pe genuri, să fie și femeile din regiune uh, instruite în acest sens. Apoi, încă un lucru foarte important este să putem folosi acest fond printr-un printr demers proactiv, pentru că adesea chestiunea restructurărilor se uh, rezolvă după, adică după ce s-au pierdut deja locurile de muncă. E prea târziu, practic. Și um, um, persoanele din regiune, practic, trebuie să o părăsească pentru că nu se face o reconversie. Ar fi bine așadar să putem folosi acest fond, dar prin alocarea de Uh, măsuri um, suplimentare pentru o reconversie regională. În sensul acesta, cred că ar trebui să fie instruite femeile pentru crearea de locuri de muncă. Acest lucru mi se pare o alternativă bună, deci sprijin 100% propunerile care au fost făcute. Mulțumesc! Ačiū, Maria Ariana. Mulțumim, Maria Ariana. Nu mai văd că ar mai dori să intervine ceva. Ba da, scuze. On behalf of uh, Mrs. Anna Zaborska. Mulțumesc, eu vreau să iau cuvântul în numele Anei Zaborska. Am declarația dumneavoastră cu privire la acest uh, aviz. Am să citesc pur și simplu. Doamna președinte, dragi colegi, ca raportor din umbră la acest raport, aș vrea să fac câteva comentarii pe scurt cu privire la acest proiect de aviz. În primul rând vreau să mulțumesc doamnei Blinkeviciuse pentru proiectul uh, de text al avizului Comisiei FEM, care mi se pare foarte util și, uh, într-adevăr, vă sprijin și uh, cred că regulamentul privind fondul acesta trebuie să acorde un sprijin mai mare um, femeilor care au sarcini de îngrijire. Trebuie să se concentreze pe um, femeile cu copii. Um, adesea, în acest, în acest regulament nu există flexibilitate mamele acestea. De fapt, cu familiile acestea, cu copiii de vârste mici, au nevoie de o sprijin mai mare în caz că își pierd locurile de muncă. Apoi, este adevărat că ne trebuie mai multe fonduri cu privire la beneficiarii ai acestui fond, dar da, acest lucru nu se va întâmpla dacă nu mai vorbim despre profiluri despre um, um, profiluri de gen. E clar că trebuie să se diferențieze între bărbați și femei. De asemenea, trebuie să se includă um, mai mult identitățile care sunt uh, autoatribuite. Apoi trebuie să ne gândim la câte femei chiar au fost primit uh, uh, alocări um, din cauza pierderii locurilor de muncă, pentru că, în general, familiile cu mulți copii sunt mai afectate. Vreau să sprijin pe doamna Blinkeviciute pentru eforturile sale constante de a ne reaminti de existența acestor tipuri de familii. Sper că formulările vor fi păstrate și că vor fi chiar um, dezvoltate pentru că consider că echilibrul între muncă și viața personală nu poate fi atins decât uh, dacă recunoaștem uh, rolul acestor uh, familii. Și de asemenea, vreau să fiu de acord cu doamna raportor în ceea ce privește sprijinul pentru antreprenoriat și um, munca pe cont propriu. Vreau de asemenea să se Um, găsească soluții pentru familii și mame prin acordarea unui studiu mai bine țintit. Mulțumesc! Mulțumim! Am să dau acum cuvântul doamnei Engström. Mulțumesc, doamna Monica Varna de la Vezi, um, să vă transmit comentariile sale. În primul rând, doresc să raportez, să mulțumesc raportarea pentru proiectul de raport. Este un bun punct de plecare pentru discuții, pentru Vezi cel mai importantă cerere ar fi ca în măsura posibilului fondul acesta să beneficieze în egală măsură um, pentru bărbați și pentru femei. Apoi trebuie să se recunoască că um, femeile sunt mai uh, grav afectate. Apoi să se acorde mai mult uh, sprijin uh, femeilor tinere când e vorba de regăsirea unor locuri de muncă. Considerăm că poate se um, pune prea mult accent pe îngrijiri. uh, Uh, serviciile de îngrijire sunt foarte importante pentru femei, dar nu este singurul aspect uh, din acest fond care este important pentru femei. Mulțumesc. Aciu? Uh. Mulțumesc. Domnul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 este un subiect foarte important și pentru Comisia de Bugete. Um, alocările trebuie făcute. Am fost o problemă tehnică cu interpretarea, cum s-a rezolvat. Htjela bi upozoriti da uh, uh, ovaj... Aș dori să vă avertizez că acești bani ar trebui să ajungă la cei care planifică aceste uh, recalificări. astfel încât uh, noi, Comisia FAM, să putem să avertizăm Comisia de faptul că această procedură de debirocratizare ar trebui să fie mai scurtă, astfel încât banii să ajungă la cei care planifică recalificarea lucrătorilor, care trebuie să se petreacă repede și care să poată să aibă efectele scontate. Mulțumesc! Mulțumim! visom kolegiam, kurios išsakė savo nuomonę ir aš tikiuosi, kad mes produktyviai dirbsime. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul și mă aștept să avem o cooperare fructuoasă cu raportorii din umbră pentru a putea redacta un aviz bun din partea comisiei noastre. Vă reamintesc că termenul de înaintare a Uh, amendamentul este 23 uh, uh, martie, iar votul va avea loc pe 18-19 aprilie. Vă mulțumesc încă o dată. Iar acum, haideți să ne concentrăm, să așteptăm un minut sau două, iar la ora 10 fix să începem sesiunea de vot conform ordinii de zi. only in the end we will. Yeah. yeah. Okay. Um, we check also a bit in the room. If it's, uh... Dear colleagues, let's start uh, our today's vote. Are you ready? Haideți, estimați colegi, să începem votul. Sunteți pregătiți? Da, aveți cuvântul? Îmi pare rău, deja am spus că doresc să reprezint un coleg, însă din păcate mi-am uitat uh, cartela de vot, eventual uh, să luați uh, votul meu prin ridicarea mâinii în calcul. Yeah. So uh, starting, uh, starting our, uh, starting our vote. Începem cu votul, așadar. Primul vot este aplicarea directivei uh, cu privire la uh, ocupare a Consiliului. Uh, doamna Șodrova este raportoare. Amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 28. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Aici cred că trebuie să verificăm. Okay, yeah, yeah, ah, yeah. yeah, vote is closed, yeah. Vote is open. Votul s-a deschis și apoi vă voi spune când s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 31 pe două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm, cred. Trebuie să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a uh, închis. Se adoptă. Cea de-a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem mai departe la amendamentul 37. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 52. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 53. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Votul s-a deschis.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 Haideți să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Acum uh, vot cu apel nominal pentru întregul aviz. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Felicitări. Felicitări raportoare. And now it will be three sets for our agenda mainstream. Acum uh, vorbim despre amendamentele noastre cu privire la um, problema de gen, mai întâi pentru Comisia de uh, Mediu, virusul uh, Zika, epidemia de virus Zika, amendamentul 1 pe două părți, prima parte cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri Haideți să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Pe două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Ridicați mai bine mâinile. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abține, se adoptă, cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Urmează Amendamente pentru integrarea dimensiunii de gen pentru Comisia uh, Libe cu privire la combaterea terorismului. Iar acum, amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă.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 Următorul uh, punct, uh, recomandările noastre pentru incluziunea socială și integrarea pe piața muncii a refugiații, refugiaților. Amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri Haideți să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, pentru, abți, ă, împotrivă, abțineri, se adoptă. Atât. Vă mulțumim foarte mult ă, pentru că ați votat.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 Uh, gerai, kolegos, mes tęsim mūsų posėdį. We will continue our meeting. Uh, Ana, do you want to say something, please? Yeah. Stimați colegi, haideți să continuăm. Doream, pe scurt, să salut prezența unei persoane care uh, mă va însoți în această săptămână, o persoană de la AF uh, Metal, care este un sindicat uh, suedez um, dominat de bărbați, însă de data aceasta avem din partea sindicatului o femeie care ni se alătură în această dimineață. E bine uneori să aducem reprezentanțe din state naționale pentru ca ei să înțeleagă cum funcționează Uniunea Europeană. Mulțumim foarte mult, Ana Hert. Sunt de acord că e important să extinde cât mai mult discuția legată de aspectele de gen atât în Uniunea Europeană cât și în afara Uniunii Europene. Și acum aș dori să uh, urez practic bun venit și uh, celorlalți oaspeți ai noștri, însă uh, Uh, înainte să discutăm cu ei, trecem la punctul 10 și anume uh, pune în aplicare Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, unde observă observațiile finale ale Comitetului Națiunilor Unite pentru drepturile persoanelor cu handicap. Vom discuta proiectul de aviz, iar acum aș dori să dau cuvântul raportoarei doamnei Rosa Estera Seragut. Aveți cuvântul. Mulțumesc Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Foarte pe scurt. Știți că în 2008 a fost aprobată și Uniunea Europeană a semnat Convenția privind drepturile persoanelor cu disabilități. Acesta este primul text juridic cu privire la drepturile umane semnat de Uniunea Europeană și face parte așadar din achiul său. În această convenție s-a cerut să se facă o monitorizare care s-a și făcut și în vara aceasta, Națiunile Unite, care se ocupă de aceste monitorizări, a făcut o serie de recomandări, de observații, ca să vadă cum stau lucrurile în statele membre și la nivel de Uniune în general, în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor legate de această convenție. E bine, în acest uh, aviz uh, am uh, Mm, ținând cont de aceste recomandări, vorbim despre faptul că, în primul rând, atunci când se redactează strategii, cum ar fi cea privind egalitatea între bărbați și femei sau strategia privind disabilitățile, uh, să se țină uh, cont și de gen, pentru că în strategia de egalitate între um, bărbați și femei nu se menționează în mod specific uh, femeile cu disabilități, nici în cealaltă femeile cu disabilități ca atare. Deci ne-am gândit că în fiecare dintre aceste sectoare este foarte important să fie menționate. Acest lucru trebuie să fie mm, de asemenea menționat în directiva privind persoane cu disabilități care nu care este încă blocată în negocieri și apoi de asemenea am dorit să menționăm și importanța convenției de la Istanbul. De asemenea se face Uh, trimitere aici la participarea femeilor la piața muncii. În convenție se prevedeau ajustări um, rezonabile pentru ca persoanele cu disabilități să aibă acces la piața muncii. Este cea mai bună formă de integrare și în multe organizații, în multe state membre, uh, astfel de ajustări nu erau uh, făcute. De asemenea, facem menționăm și la um, educația inclusivă, unde să fie prioritară diversitatea, toată lumea să aibă un loc și să fie văzut, um, să fie privită pozitiv um, disabilitatea mai degrabă decât um, negativ și apoi facem mențiune și la tratatul de la Marrakesh pentru persoanele nevăzătoare mai ales când e vorba de obligații legate de drepturile de autor care sunt ajustate aici comisia aceasta și um, um, alte comisii, cum ar fi juri, noi am fost de acord, dar la Consiliu mai multe state membre blochează aceste dispoziții care vizează tratatul de la Marrakesh. În plus, lucrurile acestea se supraveghează în fiecare an și vrem și noi ca Parlamentul să facă parte din uh, procesul de monitorizare și pentru noi este foarte important să fim prezenți, să fim bine coordonați. Apoi um, am discutat și cu ombudsmanul, să fie o coordonare între ombudsman, parlament, diferitele uh, comisii, lucru foarte important pentru că disabilitățile reprezintă un subiect transversal, nu simt doar de comisia de femei sau uh, de comisia pentru locuri de muncă și mai departe. Deci trebuie să ne coordonăm pentru a putea mai bine aplica această convenție. Deci trebuie să activăm mecanismele acestea Uh, transsectoriale. Și apoi um, um, am stabilit ca pilon lupta împotriva violenței împotriva femeilor. Sigur, aștept modificări care, sigur, uh, vor îmbunătăți uh, textul. Eu sunt raportor și în alte comisii, la petiții și la jurii și e foarte important să, fim, să lucrăm coordonat pentru a avea un raport final cât se poate de bun. Ana Mulțumim, doamnă Feragut. Ana Het are acum cuvântul. Mulțumesc. Grupul SND ar dori să mulțumesc raportoarei pentru aviz. Credem că propunerea în general este una foarte bună. Eu cu siguranță sunt de acord cu raportoarea că E groaznic că legea cu privire la antidiscriminare încă nu a fost uh, pusă uh, în aplicare. E un subiect de altfel pe care îl discutăm de ani de zile, vorbim despre legi uh, majore care ar putea schimba lucrurile foarte mult pentru persoanele afectate de dizabilități. Deci va trebui să continuăm să punem presiune. De asemenea, e bună inițiativa să semnăm Convenția de la Istanbul, toate statele membre ar trebui să o facă și să ratifice Convenția. Aș dori să mai fac comentarii în legătură cu un aspect. Sunt anumite puncte în această propunere uh, unde uh, se uh, face trimitere la exploatarea sexuală. Multe persoane care suferă de pe urma dizabilităților sunt exploatate sexual, nu sunt doar expuse la violență. Deci voi înainta un amendament în această direcție. Firește, Uh, n-ar trebui să se uh, permită folosirea banilor europeni uh, pentru a ajuta la instituționalizare. Până la urmă, trebuie să vorbim despre integrarea persoanelor în societate. Este deci un alt aspect important. Apoi, un alt aspect unde considerăm că propunerea este foarte bună ei bine, este acela al luptei pentru care noi trebuie să asigurăm sprijin constant, mai ales în statele noastre membre, Uh, atunci când uh, vorbim despre Convenția uh, de la Istanbul și propunerea de la Marrakesh, precum și alte legi în domeniu, care sunt toate foarte importante. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Hed, Doamna Iana Jnas, are cuvântul. Mulțumesc. Foarte, foarte scurt. Vreau să mulțumesc raportoarei în primul rând. Cred că textul este unul foarte bun Întotdeauna este problematic să spui atât de multe în atât de puține cuvinte. Și de aceea foarte mulți dintre colegi folosesc posibilitatea de a depune amendamente. În ceea ce privește amendamentele, vreau să menționăm și educația. Prin educație putem să realizăm foarte multe, putem să, putem să reducem mult discriminarea. Și o altă chestiune foarte importantă este violența față de persoanele cu dizabilități. Știm că um, aceste, um, aceste fenomene se regăsesc nu doar în instituții, ci și în familie, în menajuri. Adesea, persoanele cu dizabilități sunt victime ale violenței și acest aspect nu trebuie uh, pierdut din vedere. Și încă un element pe care aș dori să-l introduc în text prin amendament este protecția copiilor cu dizabilități. Pentru că în multe țări copiii cu dizabilități sunt văzuți ca o povară, sunt trimiși în instituții sau școli speciale, dar acești copii ar putea să fie integrați în școlile normale și atunci nu ar fi obligat să trăiască în internate, ci ar putea să rămână acasă, în sânul familiei. Aici trebuie să facem presiune asupra statelor membre. Copiii trebuie să fie integrați în instituții de zi, nu în internate care să îi îndepărteze de familie, în instituții de zi, pentru că familiile care au copii cu dizabilități uh, își um, pierd adesea uh, și tatăl. Tatăl, tatăl părăsește familie, familia și uh, mama rămâne cu grija copiilor. Mulțumesc. Mrs. Uh, Jimenez, nu? No? Mulțumim, doamna Jimenez. Aveți cuvântul. Eh, sí, eh, bueno, quería... Sigur, vreau să mulțumesc în primul rând, mulțumesc foarte mult, doamne raportor, pentru că sunt perfect de acord uh, și sprijin pe deplin activitatea sa în ceea ce privește disabilități, nu doar în cazul acestei comisii, ci în general. Așa cum s-a spus, uh, disabilitățile reprezintă un subiect transversal care acoperă toate aspectele vieții și este foarte um, important uh, să fie inclus în toate activitățile comisiei și doamna raportor a făcut din lupta împotriva pentru drepturile persoanelor cu disabilități una dintre prioritățile sale care marchează activitatea sa parlamentară și în toate activitățile anterioare. Deci cred că este vorba de un raport complet, dar bun, având în vedere că este atât de scurt, nu putem să includem foarte multe lucruri, dar sunt de acord cu antevorbitoarea mea că subiectul minorilor, copiilor în general, al fetelor cu disabilități, reprezintă o prioritate pentru că e vorba de o dublă vulnerabilitate. Pentru că de multe ori nu se ține cont de drepturile acestor categorii când e vorba, de exemplu, de căsătorii, de relațiile pe care le au acestea. Dacă e vorba de o disabilitate, nu înseamnă neapărat că există deficiențe mentale, deci sunt multe uh, Uh, perspective diferite și legislația din fiecare stat membru diferă, lucrurile sunt compli complicate, dar cred că ar trebui să punem accent pe aceste categorii. Și apoi subiectul economic uh, este foarte important. Uh, persoanele cu disabilități um, au nevoie de multe ori și de sprijin pentru că se încadrează și în situații de sărăcie pentru că adesea cumva sunt mai degrabă asistați decât să li se oferă un sprijin uh, corespunzător. Apoi, foarte important este și accesul la piața muncii, pentru că în felul acesta persoanele se simt și utile. Este un subiect pe care ar trebui să-l dezvoltăm, să vedem ce am putea să spunem în acest sens, pentru că uh, Um, ar fi loc aici, dar altfel um, textul este foarte bun și destul de complet. Mulțumesc. Vă mulțumim, doamna Jimenez, și acum am să dau cuvântul reprezentanților Comisiei pentru a lua cuvântul. Um, just very briefly, first of all, to thank... Mulțumesc. Foarte pe scurt, vreau să mulțumesc acestei comisii pentru recomandările din acest aviz, care sunt uh, pertinente pentru punerea în aplicare a Convenției. În al doilea rând, vreau să repet, să reiterez. Comisia se angajează să uh, ia în considerare uh, recomandările cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. Vrem să vă asigurăm că acordăm importanță uh, Uh, integrării și consolidării dimensiunii de gen în punerea în aplicare a acestor acțiuni, așa cum uh, s-a cerut de către Comisie. Mulțumesc! Thank you. Uh, thank you and... Mulțumesc! Și acum vă rog, doamna Feragut. Bună, mulțumesc, mulțumesc! Mulțumesc foarte mult uh, tuturor celor care au intervenit și de asemenea mulțumesc și Imaculare um, Platensia din partea Comisiei care a fost foarte uh, amabilă când a trebuit să lucrăm pe acest subiect. Într-adevăr, uh, locurile de muncă, accesul la resurse digitale, educația inclusivă, uh, apoi perspectiva fără stereotipuri a femeilor în general, dar a femeilor cu disabilități în general. Um, e bine, toate acestea reprezintă provocările pe care trebuie să le uh, tratăm noi în această comisie. Femeia cu uh, disabilități, mm, cumva se confruntă cu un dublu handicap, pentru că e, are un dezavantaj pentru că e femeie și apoi încă unul pentru că are disabilitate. Deci trebuie să mm, ne asigurăm că acordăm atenția necesară, să vedem exact dacă statele membre au făcut tot ceea ce trebuia și Uniunea Europeană de asemenea. Cred că s-ar fi putut face mult mai multe de când s-a semnat convenția. Au trecut deja 10 ani și nici măcar nu există strategie, în strategia pentru egalitatea între bărbați și femei un alineat care să le acopere în mod explicit. Deci e clar că e loc de mai bine uh, și de altfel Națiunile Unite cer revizuirea întregii legislație europene pentru a se adapta la această convenție. Această cerere a fost făcută acum 8 ani, dar tot nu s-a făcut ajustarea. Deci, clar, e nevoie să ne mobilizăm eforturile în acest sens. Uh, pentru amendamente, termenul este 26 uh, martie și, da, până la urmă, trebuie să ținem cont uh, că există și uh, Uh, constrângeri uh, de spațiu, dar uh, sunt convinsă că în amendamente, prin amendamente vom aduce mult mai multe lucruri în acest text. Pasisache, aș tik noriu priminti. Mulțumim. Vă mulțumim. Vreau să vă reamintesc acum tuturor că termenul pentru depunerea amendamentelor este 29 martie la ora 3 după amiază. Vă doresc uh, mult succes. Și acum cred că putem să trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Am uh, înaintat foarte repede astăzi. Și astăzi, comisia noastră primește vizita delegației membrelor Parlamentului Republicii Moldova. vicepreședinta Parlamentului Moldovean, doamna Liliana Palihovici, uh, este președinta acestei delegații. Mă bucur foarte mult să vă văd pe, astăzi, pe toate astăzi alături de noi. Mă bucur că ne vizitați. Este important să facem schimb de opinii cu privire la rolul femeilor în politică, nu doar în statele membre ale Uniunii Europene, ci și în afara Uniunii Europene, mai ales dacă vorbim despre țările învecinate. Acesta este un aspect foarte important. Și cred că discuțiile sunt cu atât mai importante cu cât uh, sunt foarte oportune, pentru că comisia noastră elaborează un raport cu privire la drepturile femeilor din statele parteneriatului estic și din alte state din vecinătatea Uniunii Europene. Prin urmare, am dori să ascultăm uh, opiniile dumneavoastră cu privire la situația femeilor, la participarea femeilor în politică, în procesul decizional și la orice alte probleme cu care ne confruntăm atunci când încercăm să aplicăm, să vegem la aplicarea principiului egalității de gen în toate domeniile. De aceea, mă bucur că sunteți în vizită aici, la noi, în Parlamentul European și acum am să dau cuvântul doamnei Liliana Palihovic, vicepreședinta Parlamentului din Moldova. Aveți cuvântul. Uh, dear Madam Chair, dear members of... Stimată doamnă președintă, stimați uh, membrii acestei comisii, vă mulțumim pentru ocazia de a ne afla aici, alături de dumneavoastră și de a ne aduce contribuția și informa aduce informații pentru a contribui la dezvoltarea politicilor europene pentru drepturile femeilor. Suntem o delegație din partea Parlamentului Moldovean, suntem șapte deputate care facem parte din Consiliul de Coordonare și din Platforma pentru Drepturile Femeilor din Parlamentul Moldovean aceste organisme e pentru prima dată în 25 de ani de independență a țării noastre în care ajungem la în, în, ajungem să ne reunim femei din diverse părți ale spectrului politic pentru a discuta ce anume ne unește. Și de asemenea ne reunim pentru a susține, pentru a promova chestiuni care să îmbunătățească viața femeilor din Republica Moldova. Ați spus că e nevoie să vorbim astăzi despre participarea politică a femeilor. Dar eu nu vreau să mă refer doar la acest lucru, pentru că pentru a ajunge la participarea în viața politică, uh, a femeilor, în primul rând, trebuie rezolvate alte probleme pentru ca femeile să poată fi mai implicate, mai dedicate și mai încrezătoare în puterea lor și în capacitatea lor de a influența deciziile în comunitățile și în țările unde trăiesc. Astăzi sunt aici alături de colegele mele, doamna Buliga, reprezintă uh, grupul uh, democrat, președinta uh, a Comisiei pentru Politică Externă și Integrare Europeană, doamna Ciobanu, care reprezintă grupul politic liberal-democrat uh, și care este membra Comisiei pentru Cultură, Educație, Tineret, Sport și Mass Media, doamna Alina Zotea, care reprezintă grupul uh, liberal, care de asemenea este membra Comisiei pentru Afaceri Externe și Integrare Europeană, doamna Balmoș, care este un membru neafiliat al Parlamentului, membra Comisiei pentru Protecție Socială și, de asemenea, doamna Domenti, care este președinta Comisiei pentru Protecție Socială, Sănătate și doamna Dolința, care reprezintă uh, grupul socialist, membră a Comisiei de Afaceri Juridice a Parlamentului. Și de ce am insistat să vă prezint, uh, să vă prezint colegele mele? Am vrut să vă arăt că am venit aici reprezentând toate grupurile politice din uh, Parlamentul Moldovean. Chiar dacă în țară avem poziții diferite, o mare majoritate în Parlament, mare majoritatea grupurilor politice au încredere și insistă pentru continuarea pe calea europeană, calea democratizării Republicii Moldova. Sigur că există și rezerve în ceea ce privește integrarea europeană, dar totuși uh, fac parte din delegația noastră și au ocazia în aceste zile să înțeleagă că singura șansă pentru dezvoltarea țării noastre este aceea de a avea un parteneriat puternic cu Uniunea Europeană și de a continua să punem în aplicare în țara noastră valorile europene. Foarte pe scurt o să spun câteva cuvinte despre platforma noastră. Considerăm că de 20 de ani luptăm în Republica Moldova pentru a avea mai multe femei în Parlament care să influențeze deciziile din Parlament. Și totuși suntem la 22%. 22% dintre membrii Parlamentului sunt femei. În ultimii doi ani am făcut eforturi însemnate pentru a promova modificarea legislației naționale prin introducerea unor cote obligatorii privind participarea femeilor. În acest moment, în Parlament, avem uh, un proiect de lege în cea de-a doua lectură care propune aceste amendamente la legislație și platforma noastră pentru femei, femei și pace negociază voturile cu grupurile politice, pentru că uh, avem câteva amendamente la acest proiect care a venit din partea guvernului cu propunerea de a introduce cote obligatorii de 40% în Parlament. Am avut amendamente, uh, unele spuneau cerea 30-35%, altele 50%, iar noi cerem uh, cota care să fie susținută de majoritatea parlamentarilor pentru ca acest uh, aspect să fie inclus în legislație. Pentru că noi am înțeles că această schimbare în uh, comportamentul partidelor politice nu se va întâmpla fără introducerea unei cote obligatorii. Poate doar pentru o perioadă de timp. Atunci când uh, acest lucru va deveni ceva obișnuit, atunci poate că va veni un moment în care nu va mai fi necesar în legislație acest element și se va putea exclude. Dar e important nu doar să avem această cote, e important uh, și introducerea femeilor pe listele partidelor politice, pentru că avem uh, astăzi partide politice care au mai mult de 30% femei pe listele lor, dar nu sunt uh, plasate pe locuri pentru a avea șanse să intre în Parlament. Majoritatea sunt în partea a doua a listei, ceea ce uh, nu ne ajută și de aceea unul dintre obiectivele platformei noastre este de a colabora cu colegii din Parlament, din diferitele grupuri politice, pentru a obține cât mai scurt votul pe acest document. De asemenea, un alt obiectiv al platformei noastre este de a influența și de a contribui la schimbarea mentalității populației. Uh, nu putem să ne așteptăm să avem mai multe femei alese în Parlament dacă societatea consideră în continuare că locul femeii este la cratiță și nu în procesul decizional. Avem uh, câteva cifre dintr-un sondaj care a fost realizat în Republica Moldova, care arată că aproximativ 79% dintre respondenții acestui sondaj consideră că locul femeilor este în bucătărie, nu uh, implicate în uh, decizii. Și această parte a populației consideră în continuare că femeile nu sunt pregătite să, să concureze pentru poziții la nivel înalt. Chiar dacă în Moldova avem uh, persoane la nivel înalt, uh, avem la nivel înalt uh, femei cu educație superioară și în um, universități majoritatea studenților sunt femei. Dar atunci când vorbim despre posturi, situația se inversează. Aici apare problema percepției și înțelegerii. Aceasta este uh, și o sarcină a platformei noastre. Avem bună comunicare cu societatea civilă, cu ONG-urile care lucrează la aceste chestiuni și ne dorim ca femeile din Parlament să fie mai vizibile, să propună soluții la problemele cu care se confruntă femeile și toți oamenii din Moldova, ceea ce va da mai multă încredere oamenilor și ne va ajuta să schimbăm percepția și mentalitatea populației. Am văzut uh, o ușoară schimbare în cifre față de 2010 datorită activităților noastre din ultimii ani. De exemplu, în 2010, aproximativ 67% dintre respondenți considerau că sarcina că copiii trebuie să fie crescuți doar de către femei. Bărbații nu pot să crească copii. Nu au suficiente abilități și capacități să facă acest lucru. 67% considerau acest lucru. Astăzi, 80% dintre oameni consideră că bărbații pot să crească copii. O schimbare de percepții care se, datorită fapt, se datorează faptului că am introdus modificări în legislație prin Parlament și am adus foarte multe argumente în mass media uh, arătând uh, că concediul uh, pentru creșterea copiilor nu ar trebui acordat doar femeilor, ci și bărbaților. Și bărbații trebuie să aibă aceeași ocazie să participe la creșterea copiilor. Ceea ce a dus la schimbări în percepția publică. Sunt um, argumente suplimentare pentru faptul că trebuie să fim mai vizibile și să transmitem mesaje uh, mai puternice publicului o activitate pe care o planificăm uh, la platforma noastră în martie, pe 28 martie, este un forum public pe care îl vom organiza pe subiectul femeilor. Ne-am uh, obosit deja să discutăm problemele femeilor fără niciun fel de rezultat. Și uneori văd că acest lucru se întâmplă și la conferințe internaționale Uh, ne adunăm, discutăm, spunem, uitați, acestea sunt problemele și guvernele, din păcate, nu iau prea multe acțiuni, nu întreprind prea multe acțiuni acasă. Credem că ar trebui să ne schimbăm abordarea în forumul nostru. Noi organizăm multe forumuri pe aceste subiecte în țara noastră și pentru acest, în acest an vom organiza acest uh, forum în nouă grupuri de lucru. Uh, am decis să creăm aceste grupuri de lucru axate pe probleme cu care se confruntă diverse grupuri de femei în Moldova. Avem grupul femeilor care sunt afectate de HIV-SIDA, femeile din afaceri, apoi problemele femeilor care sunt alese ca și uh, consilieri locali sau districtuali, ce probleme au ele și cum sunt ele implicate. Avem un grup de lucru în integrarea pe piața muncii și aici sunt femei care vin din străinătate. Știți că mulți moldoveni lucrează în străinătate și comunicarea diasporei moldovenești uh, ne transmite că oamenii doresc să se întoarcă, dar în momentul în care vin au probleme de reintegrare pe piața muncii, mai ales integrarea copiilor lor în sistemul de învățământ din uh, Moldova și am decis crearea acestui grup de lucru pentru a discuta tocmai aceste probleme și pentru a găsi niște acțiuni concrete care să fie întreprinse de guvern și de parlament. Și vom face acest lucru, deci, după grupul de lucru. Ideea acestui forum este de a invita toți liderii grupurilor politice care sunt în Parlament astăzi, care ar trebui să meargă și să discute cu reprezentanții tuturor grupurilor de lucru. Vor avea 40 de minute, fiecare lider va avea 40 de minute pentru fiecare grup de lucru. Aceștia ar trebui să vină cu angajamente concrete, să spună ce vor face în decursul unui an pentru a contribui la găsirea de soluții la problemele fiecărui uh, grup. Peste un an vom organiza un alt forum și vom invita pe acești lideri politici să vină și să spună în fața publicului ce au făcut în Parlament în anul respectiv pentru susținerea femeilor, cum au contribuit concret la soluționarea problemelor cu care se confruntă femeile. Vrem ca politicienii să fie mai implicați și mai responsabili față de uh, problemele femeilor. De asemenea, avem un program de mentorat al platformei noastre. Vrem ca mai multe tinere să fie implicate în uh, proces, să învețe de la noi, să vadă cum anume lucrăm, ce înseamnă uh, să muncești în uh, Parlament și de asemenea vrem să le transmitem acest spirit de luptă și dorința de a deveni parte din uh, echipa femeilor care doresc o viață mai bună pentru toți oamenii din Moldova. Vă mulțumesc foarte mult și suntem aici pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră. să știți de Coiu, poniai Lilia. Mulțumesc foarte mult. Liliana Valihovici. Mulțumesc că ne-ați făcut această trecere în revistă a situației femeilor în uh, Republica Moldova. Acum doresc să invit membrii comisiei noastre să ia cuvântul dacă doresc. Doamna Mergila. Mulțumesc că am ascultat cu foarte multă atenție ceea ce ne-au spus colegele noastre din Republica Moldova și cred că poate multe dintre noi regăsim situația din Republica Moldova și în țările noastre pentru că nu de puține ori am discutat atât în cadrul comisiei noastre, dar și în cadrul Parlamentului European despre promovarea femeilor și nu numai în politică, am vorbit și despre știință și cercetare, am vorbit și de alte domenii de activitate, unde ne-am confruntat cu o adevărată barieră de sticlă și uh, am căutat soluții pentru a putea face un pas înainte. Uh, am văzut că s-a pus foarte mult accent pe Uh, cote, pe promovarea femeilor, pe o cooperare transpartinică și vreau să salut acest lucru pentru că nu este vorba de un partid sau de altul. Este vorba de toate partidele care vorbesc despre promovare, dar atunci când este să o pună în practică este mult mai greu de făcut și de aceea cred că trebuie să existe această unitate între partide și înainte de a încerca să legiferăm acest lucru, eu spun din România, este foarte important să obținem un accept sau să facem un pas înainte în ceea ce privește propriile partide. Spun acest lucru, eu sunt președinta femeilor social-democrate din România și în vara acestui an am făcut o propunere de rezoluție din partea femeilor în care am solicitat un minim de 30% femei în politică și când vorbesc de politică nu mă refer doar la Parlament, vorbesc și la administrație, la administrația locală, pornind de la forurile cele mai mici până la forurile înalte, pentru că atunci putem vorbi de o decizie care să se plieze pe realitatea femeilor din țara noastră. Această rezoluție a fost acceptată în cadrul partidului și celelalte partide, pe urmă, femeile din celelalte partide, au procedat în mod asemănător, iar acum sperăm să concretizăm acest lucru într-o propunere legislativă la nivel european. Consider că este foarte important să fie cât mai multe femei în politică și că aici trebuie să privim din două aspecte. Unul al curajului femeilor de a face un pas înainte și a veni spre politică, pentru că de multe ori vrem să promovăm femei, dar femeile încă sunt reticente în a se implica în politică și în același timp, printr-o luptă comună a femeilor din toate partidele politice, dar și a celorlalte care putem susține acest demers pentru a putea obține această participare cât mai largă în țările în care se confruntă cu această problemă. Și cred că atât pentru România cât și pentru Republica Moldova, pentru Bulgaria, pentru alte state, cotele reprezintă singura soluție uh, actuală pentru promovarea femeilor în politică. Accesul la decizii al femeilor cred că va îmbunătăți uh, modul de viață a multor femei, fie că vorbim despre antreprenoriat, femei din mediul rural, femei din învățământ, din știință, pentru că o femeie consider că știe mult mai bine cu ceea ce se confruntă o altă femeie, pornind de la profesie, dar și în ceea ce privește creșterea copilului sau ceea ce se întâmplă în familie. De asemenea, am auzit că sunt și colege care nu îmbrățișează accesul Moldovei către calea europeană. Consider că este un pas important și că toate femeile din Republica Moldova trebuie să susțină acest lucru dacă vor să vorbească despre democrație, despre libertate, despre uh, valori fundamentale pe care orice femeie trebuie să le vrea pentru familia ei și pentru copiii ei. Uh, cred că sunt foarte multe lucruri de spus, dar uh, cred că prezența colegelor noastre din Republica Moldova și uh, abordarea lor se pliază pe ceea ce dorim și noi pentru femeile din Europa, pentru ceea ce dorim și noi pentru femeile din propriile noastre țări și cred că împreună, printr-o colaborare cât mai strânsă, putem să facem un pas înainte, pentru că acest pas este important atât pentru noi, dar mai ales pentru femeile care așteaptă de la noi nu numai să le arătăm susținerea verbală, ci să concretizăm această susținere prin legislație, prin cât mai multe lucruri bune făcute pentru ele. Încă o dată mulțumim și vă urez mult succes! Uh, thank you, Mrs. Dancila, and I uh, now. Mulțumesc, doamnă Dancila. Doamna Kozłowska. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Mulțumesc foarte mult domnul președinte, domnilor și domnilor. Aș dori în primul rând să le felicit um, pe colegele din um, Republica um, Moldova pentru mai multe lucruri. Pentru că veniți aici și reprezentați mai multe partide politice și dați dovadă că există speranță pentru Moldova. Spun acest lucru pentru că am avut uh, multe dezbateri care se manifestat dezamăgirea legată de țara dumneavoastră și foarte bine că ați venit aici și ne-ați arătat cât de importante sunt femeile în politica moldovenească, dar ne arătați și faptul că aveți o abordare transpartinică. Se poate vedea o unitate dincolo de, partiere, de barierele de partid. Un lucru într-adevăr lăudabil. De asemenea, este foarte important să reprezentați oficial în Parlament uh, femeile, pentru că adesea mm, femeile se mulțumesc cu o modalitate, să spunem, informală de a fi reprezentat, de a participa la lucruri. De aceea este foarte important să existe o reprezentare oficială, concretă a femeilor. O implicare oficială, formală, permite o implicare mai mare și atragerea de mai multe femei în politică. Lucru foarte important, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne aduce la realitate obiectivele. Mi-aduc aminte când um, au fost întâlniri între um, membrii um, al Parlamentului de aici cu autoritățile din Polonia și cereau gender mainstreaming, integrarea dimensiunii de gen și după aceea se aducea mereu în discuție problema copiilor, că uh, femeile nu mai vor să ne facă copii acum, dar de ce? Pentru că nu au chiar, dar nu e adevărat. Sunt alte obstacole legate de politici, de sprijinul de care se bucură. De fapt, femeile sunt implicate, sunt interesate de politici mai bune care să fie în folosul uh, familiei. Deci, de aceea este foarte important să fiți prezente pentru că vă puteți susține cauzele mai bine. Cât despre cote pentru femei, nu știu dacă reprezintă o soluție neapărat cea mai bună. Cred că abordarea scandinavă, de exemplu, din uh, Suedia este mai degrabă bună. Această manieră a cotelor, această modalitate, este cumva o versiune ieftină, să spunem, uh, um, de bază. E un sistem pentru care poți să lupți, pentru că poți să faci multe pe pe termen scurt, să spunem. Deci merită cumva investigată și această pistă. Apoi trebuie să vă spun că va avea loc forumul um, um, femeilor în parlamentare în cadrul Euronest. Vor um, participa femei din parlamentele uh, statelor din parteneriatul de est. Așadar, sunteți invitate cu căldură la acest forum o să găsiți invitațiile și în poștă, dar vă, vi le trimit și pe această cale. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Lenche acum. warm welcome. The setup is a... Mulțumesc! Îmi pare rău că am această poziție în care nu vă pot privi um, în sală. Vreau să vă urez un bun venit și uh, trebuie spus că atunci când aud uh, cum uh, stau lucrurile, mm, care e situația femeilor din Republica Moldova, îmi reamintește de multe ori de situații din alte state membre, de exemplu provocările legate de participarea în uh, politică sau echilibru între viața profesională și cea personală. E bine, cred că în mai multe țări luptăm pe aceleași fronturi și mă bucur că există acest, uh, această ocazie de a schimba opinii. Mi se pare foarte important. Acum aș vrea să subliniez trei lucruri pe care le discutăm în acest moment, trei propuneri legislative care sunt pe masă sau urmează să fie puse pe masă și care cumva au fost menționate, sunt subiecte asemănătoare femeile în consiliile executive ale întreprinderilor, de exemplu. Vorbim aici nu numai despre participarea în organisme politice, dar ne interesează și uh, participarea femeilor în luarea deciziilor în cadrul economic. Vreau să vă întreb dacă și dumneavoastră aveți astfel de discuții, pentru că cred că puterea în societățile noastre nu stă numai la Parlament sau în partidele politice, dar și în sfera economică. Și o reprezentare a femeilor acolo ar fi foarte importantă. Apoi, echilibru între viața profesională și viața personală. Știți probabil că discutăm uh, în acest moment o propunere în acest sens, dar au fost și multe discuții cu privire la concediul de maternitate, o revizuire a directivei privind concediile de maternitate. Uh, ce vrea să adauge Comisia acum? Uh, vrea să adauge un aspect legat de concediul de paternitate. Ați vorbit, de exemplu, despre capacitățile bărbaților de a crește copii Vreau să vă întreb dacă aveți discuții asemănătoare, dacă vă gândiți la posibilitatea ca tații să-și ia concediu de paternitate, pentru că acest lucru este foarte important în partajarea răspunderilor în ceea ce privește creșterea copiilor. Și apoi un alt subiect despre care n-ați vorbit foarte mult neapărat, dar care cred eu că reprezintă unul dintre cele mai mari obstacole în, fa- în calea egalității între bărbați și femei, este vorba de diferențele de salarizare, plata egală pentru muncă egală. Eu vin uh, cu din Germania, unde situația, diferența aceasta este de 22%. Cum stau lucrurile în Republica Moldova și ce faceți în acest sens? Pentru că deja în Uniunea Europeană reprezintă o problemă foarte mare. Avem legate uh, de asemenea uh, de divergențe între pensii și um, în general de, puterea economică. Vreau să vă mai întreb încă un lucru, nu știu, ați menționat cumva parțial, dar poate puteți să ne dați mai multe detalii lucrați și dumneavoastră cu partidele, pentru că eu cred că partidele politice joacă un rol esențial în facilitarea participării femeilor în politică. Ați menționat programele de mentorat, cotele. Vreau să mă întreb dacă mai aveți și alte măsuri, alte inițiative pe care le faceți în cadrul partidelor politice cu, cu participantele femei acest lucru este legat um, de faptul că menționați că femeile um, intră pe liste în partea a doua, se știe că nu vor ajunge să ocupe um, fotolii până la urmă. Deci, poate ați putea să ne dați mai multe detalii în acest sens. Mulțumesc. Aci pune Ritke, pune Șuța, prășu. Mulțumesc, doamna Șuița. Žao mi što nisam na samom početku sudjelovala, ali željela sam na neki način dati doprinos ovoj raspravi. Îmi pare rău că n-am putut să iau uh, parte încă de la început, dar vreau să intervin și eu. Pe măsură ce înaintez în vârstă, o înclin și mai mult către cote. Poate că nu se vă placă, dar se pare că, din păcate, cotele chiar reprezintă singura modalitate ca femeile să participe și în politică, dar și în consiliile de director ale companiilor. Din păcate, contribuie la soluționarea acestei probleme. Din păcate, nu avem suficientă democrație la nivelul intern al uh, partidelor și deficiențele democratice sunt probleme importante nu doar în Moldova, dar și în alte state economice. Vreau să vă încurajez să fiți cât se poate de curajoase, um, să aveți încredere în dumneavoastră. Trebuie să luptăm pentru cote, pentru că mi se pare că până la urmă e singura soluție. Apoi, diferențele de salarizare reprezintă o realitate care trebuie condamnată. Bărbații și femeile nu, sunt, nu primesc aceeași plată, nici măcar în Germania, spuneați. Eu vin din Croația, unde la fel se văd foarte multe inegalități și inechitate, nedreptate, lucru împotriv, lucru împotriva cărora vrem să luptăm și noi în cadrul acestei comisii. Femeile în în uh, um, serviciile, în consiliile de administrație sunt um, reprezintă un subiect foarte important. Vivian Reding a uh, promovat această tematică și la nivel de comisie noi trebuie să mergem mai departe, trebuie să ducem um, lupta să ajungem la cote de 50-50 de la 30 acum. Acum, echilibrul um, între viața privată și viața, și viața profesională. Și e foarte important uh, infrastructura socială, mă refer aici la școli, grădinițe, uh, Uh, lucrul, pe schimburi. Deci sunt multe um, um, aspecte care sunt legate de acesta. PIB-ul uh, joacă un rol important, dezvoltarea economică a unui stat. Trebuie așadar să conlucrăm pentru a avea în societăți mai egale, mai echitabile. În Moldova, în Croația și în alte state se dorește îndeplinirea, atingerea unei, unei egalități. Apoi mai apare și problema refugiaților. Am fost în mai multe tabere, am fost în uh, Germania, de exemplu, am văzut că acolo um, se bucură de un tratament uh, foarte bun. Dar nu este ușor, nu este foarte ușoară și depinde de noi, cei de aici, din Uniunea Europeană, noi, Parlamentul european avem oportunitatea să reprezentăm peste 500 uh, de milioane de locuitori, dar uh, și în statele vecine dumneavoastră aveți ocazia de a promova egalitatea. Nu mă refer aici la feminism, nu e vorba doar de asta. Este vorba pur și simplu de o realitate de la începutul lumii, bărbații și femeile reprezintă fiecare câte jumătate din populația. Cam aceasta ar fi poziția mea. Vă mulțumesc foarte mult. Păi, Șuița, iar dabar aș nori... Mulțumesc foarte mult. Vreau acum uh, să întreb uh, membrii delegației uh, moldovenești dacă vor să intervină, să răspundă. Sure, we couldn't in... Mulțumim. N-am putut să acoperim în prezentarea inițială toate aceste aspecte. Dacă sunteți interesate, putem avea o discuție separată, suntem pregătite pentru așa ceva. Însă vreau să mai fac uh, niște comentarii legate de ceea ce spunea doamna Kozlovska, și anume că e mai bine să urmezi uh, poate modelul Suediei, unde există uh, o reprezentare normală, fără uh, obligații. Știm că Suedia însă a ajuns aici în, lungă, în urma unei lungi perioade de luptă pentru drepturile femeilor și pentru reprezentarea lor uh, în Parlament. Noi nu uh, mai avem 50 uh, de ani la dispoziție ca să ne luptăm. Ne dorim aceste schimbări acum și singura formă prin care putem obține aceste rezultate într-o perioadă scurtă de timp este să impunem o cotă obligatorie pentru partidele politice astfel încât să existe o reprezentare obligatorie a femeilor sau a bărbaților, dacă este uh, cazul. Dacă la un moment dat vor fi mai multe femei, ar trebui să ne gândim adevărat la cote pentru bărbați. Uh, însă nu cred că asta se va întâmpla uh, pe termen scurt în uh, Moldova. Însă s-ar putea să apară și această situație s-ar putea să găsim o soluție a cotelor uh, pentru 10, 15, 20 de ani, uh, timp în care partidele vor putea să schimbe mentalitatea, după care la un moment dat putem să ne gândim că nu mai avem nevoie de aceste cote obligatorii în legislația noastră, însă uh, profităm de ocazia de a avea atât de multă expertiză în delegația noastră. Doamna Buliga a fost pre, uh, ministru uh, uh, pentru afaceri sociale și uh, pe dânsa și pe o altă colegă de-a noastră. Uh, le voi ruga să ia cuvântul pentru a vorbi despre discrepanța de salarizare um, între femei și bărbat. Doamna Boliga și doamna Domenti vor lua cuvântul așadar în legătură cu acest subiect. Ioa. Stimată doamnă președinte, stimate colege, este foarte important pentru noi și țin să vă mulțumesc în numele colegilor pentru această posibilitate de a discuta în cadrul acestei comisii foarte importante, comisia dumneavoastră. Am auzit uh, și am văzut cum se dezbat aici uh, diferite teme pe care ne sunt și nouă aproape și suntem și noi îngrijorate după ce Moldova a ratificat un șir de convenții, la fel ca și țările membre a Uniunii Europene și să avem această discuție foarte sinceră și să înțelegem încă o dată că nu suntem singure în acest proces de asigurare și respectarea drepturilor femeilor și participarea activă a lor în modernizarea, dezvoltarea țărilor este o temă comună care poate să ne unească să fim și mai puternice și mai încrezute în propriile obiective și forțe. Cu adevărat, în Republica Moldova, partidele politice, la o anumită etapă reieșim din uh, situația demografică, unde 52% din uh, populația țării sunt femei, unde femeile au fost și sunt participante active în procesele electorale, adică participă la vot, anterior multe partide, majoritatea partidelor politice au introdus în documentele lor de funcționare, statute, regulamente, cote interne de, prezen de prezentare a ambelor genuri în structurile de func funcționare a partidelor. Trebuie să constatăm că aceste cote interne nu au dat mari rezultate pe parcursul anilor în țara noastră, deoarece uh, în listele electorale în majoritatea cazurilor femeile se regăseau doar așa, câte o sămânță în prima zecime, ulterior după 50 și de aceea și-a venit ideea susținută de partenerii noștri, susținută de organizațiile neguvernamentale, ca să venim cu o lege care ar modifica și ar introduce cote obligatorii atât în politică, cât și în consiliile economice și de coordonare și de uh, activitate a unor întreprinderi și instituții. Uh, la această etapă, în Parlamentul țării, avem trei inițiative legislative care prevăd uh, cota ca un instrument de promovare și de asigurare a reprezentării uh, cu diferite cifre, 40, 30, 50, și acum în această perioadă, inclusiv platforma pe care astăzi o reprezentăm aici, suntem antrenate într-un proces amplu de convingere atât a societății cât și a partidelor politice pentru a susține în, în varianta finală acest proiect de lege. La fel subscriu uh, sub acele îngrijorări sau acele uh, obiective pe care le-ați exprimat domniile voastre, cum am putea să construim în Republica Moldova atât infrastructură cât și uh, convingerile să asigurăm o mai bună conciliere a vieții de familie cu cea uh, politică, pentru că încă la această etapă avem sate și orașe unde infrastructura socială nu este atât de dezvoltată și, din ace- și aceasta este ca un impediment în calea participării active a femeilor, atât la nivel local, raional, cât și republican. Uh, este foarte important să continuăm să promovăm politici active ca să excludem acea diferență de salariu încă care există și în țara noastră și ultimele cercetări ne demonstrează că practic pe parcursul anilor noi nu prea am avut modificări legislative ca să uh, oferim o creștere și o, un echilibru între muncă și salariu și uh, care ulterior duce de fapt și la o uh, discrepanță între pensiile femeilor și bărbaților, cu toate că în Moldova noi avem și o diferență între vârsta de pensionare, încă avem o inechitate, diferența de 5 ani între femei și bărbați, este o problemă care încă nu avem un consens și o înțelegere că aceasta duce de fapt la o inegalitate între genuri. Um, este uh, la fel uh, sau suntem uh, într-un proces de modificare a legislației cu, cu privire la oferirea bărbaților a concediului paternal. La fel, în acest proiect de lege Eh, se propune un articol distinct unde bărbații vor avea drepturi să mm, profite de o posibilitate legislativă cu concediu paternal de 14 zile. Eh, o problemă la nașterea copilului, la îngrijire ei au mai de mult această posibilitate și numărul bărbaților care în Republica Moldova uh, își folosesc concediu pentru îngrijirea copilului este în creștere, adică avem confirmarea inclusiv a schimbării uh, mentalității și percepției la nivel uh, local. Este foarte important că experiența pe care o aveți dumneavoastră, problemele pe care le auzim astăzi discutate pe această platformă, să ne fie și nouă foarte relevante în a consolida capacitatea platformei noastre, pentru că asta și a fost scopul, uh, indiferent de partidele pe care le reprezentăm, să avem o voce distinctă în Parlamentul țării și să nu fim pur și simplu martori, dar să fim actori importanți în modernizarea Republicii Moldova, în uh, transpunerea uh, legislației europene uh, în legislația națională pentru a asigura respectarea drepturilor femeilor, indiferent unde vor trăi, la sat, la oraș, unde vor munci în Parlament sau într-o instituție sau într-o întreprindere, sunt obiective pe care le recunoaștem, vom munci și ne-au unit și eu cred că este foarte important că avem această experiență astăzi și posibilitatea să discutăm cu dumneavoastră pentru a fi mai încrezute în propriile noastre uh, activități și angajamente. Uh, doamna Domente, președinta Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie din Parlamentul Moldovei. Vreau să vă salut și eu uh, uh, și vă mulțumesc pentru această oportunitate de a participa la comisia dumneavoastră. Uh, problemele pe care le-ați abordat și uh, după felul cum ne puneți întrebările, înțelegem că ele sunt comune uh, atât în țările noastre, poate mai accentuate, evident, decât în Europa, dar în principiu problemele sunt comune. Dacă este să vorbim despre totuși discriminările pe care le au încă femeile în raport cu bărbații, există o discriminare în raport cu accesul la piața muncii, în uh, uh, materie de nivel de remunerare, în materie de nivel de prestații sociale, uh, există evident aceste diferențe și chiar dacă legislația nu prevede astfel de discriminări, în realitate oricum ele există și au anumite motive obiective în acest sens. Salariile femeilor statistic sunt mai mici Uh, aproximativ cu 20% decât cele a bărbaților și asta se explică în primul și în primul rând prin faptul uh, domeniile de activitate a femeilor. Deci aceeași problemă comună ca peste tot femeile uh, optează pentru specialități, pentru profesii care sunt, din păcate, mai rău plătite. Educație, sănătate, asistență socială. Mai mult, foarte multe femei de Republica Moldova, dat fiind faptul că avem o structură, o infrastructură slab dezvoltată a serviciilor sociale, uh, ele au uh, această povară de a îngriji copii, de a îngriji persoane cu dizabilități, Eh, de a îngriji persoane în ietate. Eh, din păcate, aceste activități sunt eh, fie ori foarte prost remunerate, dar de fapt deloc, pentru că există multe localități în care aceste servicii nu, nu există și femeile sunt implicate în aceste activități. Lipsesc o perioadă mare de timp din activitatea lor de muncă profesională, iar ulterior reintegrarea lor pe piața muncii este dificilă și acum suntem la etapa de uh, pregătirea unei legi cu privire la antreprenoriatul social prin care am încercat să ajutăm femeile să se reintegreze pe piața muncii după o anumită perioadă de lipsă de piața muncii. Deci, la fel, în politicile educaționale încercăm să reorientăm femeile către profesii uh, tradițional mai bărbătești, arhitectură, inginerie, IT uh, și să facem această reorientare profesională încă uh, din băncile școlii. Uh, dacă este să, priv, să mai vorbim de pensii sau de prestații sociale, acolo avem o diferență care este absolut dependentă de mărimea salariilor. Dat fiind faptul că salariile sunt mai mici, evident că și pensiile sunt mai mici. La fel avem o problemă mare care de fapt nu este doar a femeilor, dar și a bărbaților. Este problema migranților care au plecat să muncească în, în străinătate, atât în Uh, piața estică, cât și în vest. Acum uh, multă lume se întoarce acasă, dar nu are uh, acel stagiu normal necesar pentru a obține o pensie de plină. Iar Republica Moldova încă nu are acorduri de securitate socială cu multe țări europene. Mai multe țări refuză sau blochează acest dialog al Republicii Moldova cu Ah, mm, deci eh, nu prea sunt deschisă să eh, semneze aceste acorduri de cooperare în domeniul securității sociale și noi chiar eh, vrem să folosim și această platformă a Parlamentului European, dar și alte platforme. Avem nevoie de o inițiativă pan-europeană pentru ca să găsim soluții, totuși ca să um, facilităm acest proces de încheiere a acordurilor sociale, astfel încât drepturile sociale ale persoanelor, ale femeilor care au fost acumulate în uh, anumite țări să uh, fie luate în considerare în Republica Moldova, iar drepturile să fie uh, cumulate. Referitor la prezența femeilor în consiliile de administrare sau în, la nivelul uh, Uh, conducerii a întreprinderilor, acestea de facto sunt prezente. Dacă este să privim statistic, noi nu prea avem discriminare la acest capitol. Uh, avem multe femei educate în management, în economie, în finanțe și ele sunt apreciate în activitatea lor uh, zilnică, dar evident că și în plan legislativ dorim să facem aceste modificări ca să promovăm aceste lucruri și în plan legislativ. În ceea ce privește concediul de paternitate, deci astăzi ă, și tatăl și bunii și rudele au dreptul să, se îngrijească de copii, deci acest lucru este prevăzut de, de legislație și este folosit ă, ă, foarte des și de către bărbați. Și ultimul aspect la care vreau să mă refer este că suntem toate conștiente aici că uh, Eh, doar pe criteriul de cote eh, nu putem să mizăm. Este important ca fiecare din noi să eh, promoveze imaginea pozitivă în politică a femeii. Asta încercăm să facem în Parlament. suntem foarte active. Practic, femeile din Parlament sunt cu cel mai mare număr de inițiative legislative, multe din ele comune, interpartinice, cu probleme sociale, multe din ele deja puse în aplicare. Deci, în așa fel, vrem să promovăm și să facilităm promovarea ulterioară a femeilor în politică. Vă mulțumesc mult! Thank you. If you have other questions to ask, but we, we understand that we took too much. Mulțumim. Dacă mai aveți și alte întrebări, cred că am folosit deja foarte mult din spațiul nostru. Uh, să discutăm Din timpul nostru. Vreau să vă mulțumesc uh, din suflet uh, pentru participare fiecăreia dintre membrele acestei delegații. Eu vin din Lituania și înțeleg, deci, foarte bine poziția și problemele dumneavoastră și chiar îmi doresc sincer ca procesele democratice să aibă succes în Moldova și egalitatea de gen să devină cu timpul uh, un obiectiv uh, de la sine înțeles. Înainte să vin în Parlamentul European, uh, eu am fost ministră a muncii și securității sociale în Lituania și îmi aduc aminte când discutam despre posibilitatea de a legaliza concediul parental nu vă puteți imagina câte discuții au fost și câte persoane s-au întrebat oare chiar e necesar acest lucru și acum, la câțiva ani, este uh, concediul uh, paternal este considerat ceva absolut firesc. Foarte mulți bărbați iau uh, concediu pentru creșterea copiilor și noi în partidul nostru social-democrat în Lituania avem cote, cote pentru listele electorale, indiferent de tipul de alegeri, dacă e vorba de alegeri locale sau uh, pentru Parlamentul Național. Um, avem uh, o cotă de 60-40% și respectăm uh, acest procentaj. Sigur că apoi întrebarea este oare alegătorii susțin și ei acest sistem și din păcate lucrurile nu stau așa. Pentru că pot să vă spun că avem 11 eurodeputați uh, din țara mea în Parlamentul European și eu sunt singura femeie dintre aceștia. Este un rezultat care nu ne face cinste și asta cu toate că pe lista candidaților erau prezente multe femei. Deci, din nou, cred că trebuie să se schimbe situația, indiferent de nivelul unde ne desfășurăm activitatea, fie că e în Uniunea Europeană, fie că e în parteneriatul estic, în țările precum Moldova, cred că trebuie să facem eforturi pentru a exista oportunități egale peste tot, în toate sectoarele. Fie că e vorba de procesul decizional, fie că e vorba de echilibru între viața profesională și viața de familie, în toate domeniile. Vă mulțumesc încă o dată uh, și vă urez uh, să fiți perseverente, să vă urez um, să rezistați pentru că aceste rezultate nu sunt ușor de obținut. 25 de ani nu e o perioadă atât de lungă în evoluția unui stat și schimbarea mentalității necesită mult timp. Educația, deci, este o chestiune cheie aici. De la bun început, copiilor trebuie să li se explice ce este egalitatea între femei și bărbați, care sunt rezultatele pozitive uh, pentru uh, toți locuitorii unei țări și încă o dată cred că vizita noastră și schimbul de opinii vor fi utile și pentru noi și pentru dumneavoastră și pentru comisia noastră atunci când vom pregăti avizul referitor la situația femeilor din parteneriatul uh, estic și din vecinătate și încă o dată vă doresc toate cele bune. I want also to... Mulțumesc și eu vreau să vă mulțumesc în numele întregii delegații și vreau să vă propun, dacă aveți nevoie de mai multe informații uh, cu privire la chestiunile pe care vreți să le includeți în raport, suntem uh, bucuroase să vă oferim toate informațiile necesare dacă ne transmiteți întrebările sau chestiunile pentru care doriți mai multe informații. Mulțumesc! Ačiū, pasinaudosiu tikiuosi pranešėjų susiūlymais. Mulțumesc. Cred că raportarea va lua în considerare propunerile dumneavoastră și oferta dumneavoastră și pentru că ne-am încheiat uh, ordinea de zi pe astăzi, vreau să mulțumesc tuturor participanților și interpreților, spune doamna președintă, și îmi cer scuze pentru faptul că am încheiat cu o oră mai devreme decât fusese prevăzut. Următoarea reuniune va avea loc pe 22-23 martie. Mulțumesc! Ne vedem mai târziu!